Hello, hello dear colleagues, welcome to our Bună ziua, dragi colegi, bine ați venit la reuniunea noastră de astăzi. Ja, der Entwurf der Tagesordnung ei bine, proiectul ordin de zi va parvenit de la reuniunea de săptămâna trecută. A mai, um, a mai rămas tema delegației în Haiti, pe care o voi uh, supune dezbaterii la punctul 3. Asta dat fiind faptul că unii colegi încă probabil se află în trafic. Vă întreb însă în ceea ce privește ordinea de zi, dacă sunteți de acord să procedăm ca atare și să tratăm și punctul care a fost amânat uh, săptămâna trecută. Văd că nu există obiecții. Prin urmare, adoptăm agenda de zi astfel, agenda, ordinea de zi astfel modificată. În ceea ce privește desfășurarea reuniunii, vă atrag atenția că este publică și se transmite pe internet. În ceea ce privește votul de astăzi, vor avea loc și o serie de voturi electronice, de aceea v-aș ruga să verificați dacă aveți la dumneavoastră cartelele de vot. Trec astfel la punctul 3A de pe ordinea de zi. Va parvenit procesul verbal al reuniunilor din 9 februarie 2012, precum și procesele verbale ale ședințelor din 28-29 februarie 2012. Va parvenit pe e-mail pe 20 martie. Și dacă nu există obiecții la procesele verbale ale acestor reuniuni, se aprobă ca atare. Văd că nu sunt obiecții, se adoptă așadar. Și acum trecem la punctul 3a. Comisia pentru control bugetar a trimis o delegație de constatare în Haiti pentru a verifica modul în care au fost uh, cheltuiți banii din fondurile comunitare. <clears throat> Delegația a avut loc pe 22-26 februarie, iar scopul acesteia a fost de a vedea dacă fondurile alocate ca ajutor în urma cutremurului din Haiti au și ajuns la oameni și s-au folosit așa cum le-a fost destinați. În acest sens, două observații preliminare. În primul rând, consider că este important și bine ca astfel de misiuni de informare să fie considerate ca necesare pentru a ne putea forma o opinie la fața locului despre utilizarea fondurilor contribuabililor și, în al doilea rând, o delegație de doar două zile într-o țară în care situația este așa cum o cunoașteți. Este o misiune destul de dificilă, ținând cont și de decalajul de fus orar, de clima de acolo și de aceea se cuvin mulțumirile noastre celor care au participat la această deplasare sub uh, conducerea șefei de delegația doamnei Ingeborg Gresle, <clears throat> pe care o întreb dacă dorește să prezinte o scurtă informare. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia de control bugetar a tratat pentru prima dată tema fondurilor EHO. Pentru că ajutorul umanitar se situează undeva la limita celor uh, justificabile până la urmă. N-aș fi crezut că această delegație va fi atât de interesantă uh, chiar dacă a fost uh, oarecum uh, stresantă. Am văzut de la bun început că ajutorul umanitar este un uh, ajutor care aduce mulțumire, dar în același timp și nemulțumire, pentru că după doi ani efectele nu mai sunt vizibile. Este un ajutor care s-a consumat deja și nu mai este vizibil după doi ani. Oamenii ne-au spus că nu înțeleg unde anume au ajuns până la urmă acești bani. Era vorba de organizațiile neguvernamentale, locale, care ne-au spus acest lucru de la bun început. Sigur că situația din uh, Haiti după cutremur a fost una foarte dificilă. Nu mă deranjează, spune doamna Gresle, că stați aici, dar v-aș ruga totuși să discutați în altă parte. Am constatat Haiti fusese de fapt o țară unde situația era dificilă și înainte de cutremur continuă și acum să fie dificilă. Cutremurul a îmbunătățit situația pentru o serie întreagă de oameni, pentru că înainte de cutremur doar 30% din populație avea acces la servicii medicale, acum au acces 60%. Am constatat însă că odată cu reducerea ajutorului umanitar după 2 ani, așa cum trebuie de fapt, există însă și pericolul de acție anterioară. Suntem conștienți de acest lucru, însă am constatat de asemenea că fără o reconstrucție decisă, situația politică nu poate fi îmbunătățită și că ajutorul nu va da roade pentru că se dovedește ineficace pe termen lung. Am încercat așadar să vedem cum anume putem avea efecte pe termen mai lung și să vedem cum anume putem proceda cu ajutorul pentru dezvoltare în această țară. Am întâlnit toți actorii importanți de la fața locului. Am constatat că delegația UE de acolo se află într-o situație foarte dificilă pentru că prin, datorită cu tremurului șefa delegației a <clears throat> decedat. Au avut loc așadar modificări la nivelul delegației. Există o persoană care o substituie pe fosta ambasadoare până la finele mandatului. Este o situație neprielnică și ne-a dat de gândit. Am întâlnit uh, colaboratori foarte angajați care fac tot ce pot pentru această țară, însă am văzut și că îmbunătățirea activității guvernului și a Parlamentului este ceva absolut necesar. Și am văzut și că mari donatori practic au renunțat uh, deja din anii 90 să schimbe ceva la situația din țară. Însă, fără actorii locali, nu se poate face nimic. De aceea, apelul nostru este de a consolida structurile locale în așa fel încât oamenii de la fața locului să își poată asuma o răspundere mult mai mare decât o fac în momentul de față. Este opinia mea personală și până acum am avut o senzație destul de neplăcută pentru că afirmații cu privire la populația locală, a populației negre, au fost făcute întotdeauna doar de uh, persoane de culoare albă. Însă acest lucru trebuie să se schimbe acum. Recomandările noastre sunt uh, foarte clare. Recomandăm să consolidăm structurile locale, guvernul, să obligăm chiar guvernul să nu mai continue așa ca până acum. Există 18 membri ai guvernului și nici unul nu răspunde pentru construcția de locuințe, deși mii de oameni continuă să trăiască în corturi. Am auzit și din partea Băncii Mondiale că guvernul nu vrea să implementeze un uh, program informatic care să poată urmări utilizarea banilor, ceea ce pune sub semnul întrebării și pilonii ajutorului umanitar internațional. Am constatat uh, de asemenea că și din partea haitiană există dorința de a-și asuma mai multă răspundere și în acest sens uh, suntem destul de optimiști. Există așadar un anume optimist de a schimba lucrurile și de a nu mai continua ca până acum și cred că ar trebui să uh, ne folosim de acest prilej. În ceea ce privește concluziile noastre, am fost uh, cu toții de acord, cu excepția celei de-a treia, în care spuneam că dacă guvernul nu va accepta condițiile noastre uh, să înghețăm fondurile, unii dintre colegi nu au fost uh, de acord, însă ar trebui să folosim asta ca mijloc de a face presiune. Însă cu toții am fost de acord că această vizită a fost uh, importantă, că banii au fost investiți în ajutor umanitar de în a reface situația după cutremur, în a pune la dispoziția populației apă potabilă, însă că acum trebuie să se treacă într-o fază ulterioară în care haitienii să-și asume o răspundere. Știm că mai e nevoie de mulți bani pentru reconstrucție, că multe lucruri nu s-au făcut încă și că și chestiunea prevenirii catastrofelor naturale nu a fost abordată încă, pentru că am constatat că în cadrul reconstrucției s-au făcut aceleași greșeli ca și până acum, așadar un cutremur viitor va avea aceleași efecte ca cel anterior, pentru că și lucruri uh, simple nu au fost realizate, nu a fost pus la dispoziția donatorilor internaționali niciun teren corespunzător și Națiunile Unite constată cu destul uh, surprindere acest lucru, faptul că condițiile din Haiti fac ca următoarea catastrofă să aibă potențial aceleași efecte. Aceste lucruri trebuie corectate pentru că altfel ajutorul nostru nu poate fi durabil. Mulțumesc uh, șefei delegației din Haiti. Mai există și alte intervenții? Eine, ein, ein Kommentar von meiner Seite. Un singur comentariu din partea mea. Inge a sintetizat foarte precis constatările noastre de la fața locului. Există într-adevăr o diferență în ceea ce privește recomandările delegației de la punctul 3. Dacă ar fi fost vorba doar de înghețarea fondurilor, nu m-aș fi opus, dar în uh, versiunea inițială se vorbea de luarea înapoi a fondurilor. Eu aș, am propus să înghețăm uh, fondurile iar o, unei extinderi a acestei asistențe umanitare uh, Uh, prin intermediul asistenței bugetare pentru Haiti uh, nu se va putea acorda decât dacă guvernul acceptă condițiile noastre. Însă, dată fiind situația în care oamenii continuă să se afle în această țară, este o situație deprimantă, chiar dacă am vizitat uh, Haiti doar timp de două zile și din postura unui vizitator din Europa, nu putem totuși să uh, spunem că am luat înapoi ajutorul acordat. Mulțumesc, domnul Liberațchi. Mulțumesc foarte mult. Da, domnule președinte, am ascultat cu mare atenție cele spuse de doamna Grezle și de domnul Gaier. Dacă am înțeles eu bine, înseamnă că guvernul e cam neajutorat pentru că nu sunt structuri, nu există structuri, mai ales în domeniul sănătății. Ce facem noi este să oferim ajutor umanitar din uh, compasiune. Dar suntem noi oare singuri? Uniunea Europeană este singurul donator sau mai sunt și alte organizații care oferă asistență zilnică? Și vă rog să-mi spuneți dacă am înțeles eu bine, dacă noi încetăm asistența, oamenii vor muri, va apărea un risc de epidemii. Și încă o întrebare. Poporul din Haiti asociază asistența cu Uniunea Europeană sau nu? Mulțumesc, văd că nu mai sunt alte solicitări de intervenție sau am trecut cu vederea pe cineva, văd că nu. Aș dori să mai întreb comisia dacă ne poate oferi un răspuns din uh, perspectiva comisiei. My name is Yolita Butkan. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt director pentru America Latina și Caraibe la Comisia Europeană la DG ECO. Îi apreciez pe toți care uh, acordă atenție Haiti. Chiar și publicitatea negativă este tot publicitate și atrage atenția asupra țării. Dacă te ocupi de chestiuni de dezvoltare, așa cum fac eu de mulți ani și în multe roluri, nu vă veți mira uh, să vezi ce se întâmplă în Haiti, mai ales dacă ați fost pe continentul african. V-am spus de ce continent sunt eu responsabilă și e datoria mea să vă recomand să veniți în Haiti și mai ales dacă treceți granița din Haiti înspre Republica Dominicană, veți avea senzația că ați traversat câteva secole și e foarte deprimant. E... Sunt în acest uh, post de câteva luni, nici măcar de un an, am fost de trei ori în Haiti și uh, chiar, am fost chiar după ce ați fost dumneavoastră. Și acum a fost prima dată în aceste uh, deplasări când am avut ocazia să mă întâlnesc cu un ministru. Am vorbit cu premierul în exercițiu, domnul Belarifa. Când am fost prima dată acolo, nu m-am putut întâlni cu el. A doua oară, iarăși, nu am avut un interlocutor. Și abia acum câteva săptămâni am avut pentru prima dată discuții, o discuție cu un ministru, cu ministrul de finanțe. Și pentru mine acest lucru este, reprezintă un prim semnal și anume un semnal pozitiv. Întrebarea pe care uh, o pun eu este exact cea pe care o puneți și dumneavoastră. Ce facem acolo? Suntem acolo de doi ani, avem un angajament foarte puternic față de Haiti. Uniunea Europeană este unul din principalii donatori. Domnul Liberațchi a întrebat dacă suntem noi singurii donatori. Nu, nu suntem nici măcar principalul donator. Am discutat cu donatorii din domeniu, cu toți din domeniu și dacă vorbiți cu USAID, pentru ei Haiti se află pe același, la același nivel de prioritate ca Irakul și Afganistanul. Pentru ei este un stat cheie în domeniul oferirii de asistență și de uh, încercare de a obține un succes. Dintre partenerii europeni uh, avem o cooperare foarte strânsă cu Franța și cu Spania. Suntem uh, conștienți de eforturile fiecăruia, avem reuniuni de consultare cu UNDP, iar Haiti este un stat unde provocările se înmiesc. Orice provocare trebuie să fie considerată de 10 ori sau de 100 de ori mai mare decât în altă parte. A durat enorm de mult să se elibereze terenul. Ați vorbit uh, despre acest lucru în raportul dumneavoastră. Eu înțeleg raportul pe care l-ați făcut dumneavoastră, înțeleg frustrările în relațiile cu ONG-urile. Noi lucrăm cu ONG-uri și lucrăm și cu guvernul. Întrebarea însă este uh, ce rămâne fezabil când, uh, când lucrez cu ONG-urile. E mai plăcut, vizibilitatea e foarte mare. E un așa fel de fruct la care e ușor de ajuns. Însă când lucrez cu guvernul, vizibilitatea e mult mai mică. Dați-mi voie însă să mă exprim și la alt nivel. Comisarul nostru, uh, comisarul P. Balgs, este foarte angajat față de Haiti și față de progresele din Haiti. A fost recent uh, acolo și președintele împreună cu membrii ai guvernului care încă mai au uh, portofolii au petrecut o zi întreagă în întâlniri și schimburi de opinii cu comisarul nostru. Nu pot imagina un impact mai mare sau o vizibilitate mai mare decât uh, aceasta a, comisar, a comisarului și exemplului pe care el l-a dat acolo. Când am început să lucrez și m-am întâlnit cu Organizația Statelor Americane, prima întrebare pe care mi-au adresat-o a fost următoarea. De ce uh, voi europenii susțineți ONG-urile? Pentru că astfel subminați capacitatea guvernului de a presta servicii. Într-adevăr, a fost uh, corect, însă răspunsul este și că avem nevoie de un echilibru, pentru că sunt oameni în pericol de moarte și în pericol de a fi contaminați de holeră. Nu vreau să îi vorbesc de rău pe colegii de la ECO e, sau să-i laud prea mult. Eforturile noastre, pentru că am fost pe teren, că am avut tabere acolo, au fost foarte reușite. Am reușit să facem tratamentele accesibile. Uh, și aș avea un exemplu. Dacă ofer prin ONG-uri servicii gratuite, cum poți face același lucru și cu guvernul? Oamenii vor prefera să primească servicii gratuite și uh, e clar că sunt uneori și oameni care lucrează pentru administrație și sunt foarte prost plătiți recomandările făcute de dumneavoastră se referă la uh, lucruri foarte dificile. Vorbiți despre înghețarea fondurilor. De fapt, uh, într-adevăr, niciodată n-am văzut pe nimeni forțând guvernul să facă ceva. Dacă guvernul nu e forțat să facă nimic, atunci uh, va face numai ce poate sau ce dorește, dar dacă este forțat, atunci va acționa. Este vorba aici despre un angajament și o discuție pe care trebuie să le uh, garantăm și să le implicăm în acest proces. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Am cheltuit ceva fonduri pentru reconstrucția de drumuri. Ați fost acolo și știți ce înseamnă condițiile dificile de condus. Știți că situația nu e grozavă nici în oraș, nici în afara lor. Deci care e problema noastră? Problema nu e că nu avem uh, pe uh, drumuri uh, steaguri europene. Problema este că drumurile nu sunt întreținute. Oamenii merg, circulă cu mașinile, uh, fac pana și spun după aceea, pe păi cine-i devine Uniunea Europeană, că ei întrețin drumurile. Și ce am făcut? Am discutat cu Ministerul Infrastructurii și cu Ministerul de Finanțe. Uh, să vedem ce s-a întâmplat. Banii au fost alocați cu mult timp în urmă, dar e nevoie de un proces legislativ ca să progreseze, e nevoie să se treacă prin Parlament. Trebuie mai întâi să se voteze. Și sigur că va dura. Există un angajament, după cum v-am spus, prima dată anul acesta când am fost în Haiti am constatat că am omologi cu care se vorbesc și cred că lucrurile vor mai dura. Deci se petrec schimbări și schimbări pozitive. Noi uh, transmitem aceste fonduri prin susținere bugetară, pentru că dacă noi nu vom mai trimite fonduri, guvernul va uh, deceda și nu va mai funcționa deloc. Nu suntem noi singuri și japonezii au uh, trimis fonduri în acest sens. În orice caz, europenii sunt contribu- contribuitori importanți în privința asistenței pentru dezvoltare, dar nu sunt singurii. Și este prima dată acum când acest stat a trecut printr-o reformă, printr-o evaluare publică a cheltuielilor. Deci, s-a făcut un pas foarte mare. Acest stat uh, este foarte aspru criticat și trebuie să-și asume recomandări foarte aspre. Însă, e gata să o facă, de asemenea, sunt gata să facă primul pas și anume colectarea internă a veniturilor. Noi am lucrat în câteva domenii, însă cred că am avut succes. V-ați referit la pregătirea pentru dezastre. Nivelul catastrofei care a lovit Haiti este enorm am consultat experți, au spus într-adevăr că nu este cel mai rău lucru care s-ar fi putut întâmpla în această țară. Am investit uh, Am investit uh, fonduri pentru protecția civilă și pentru sporirea capacității de pregătire pentru catastrofe și de reacție la catastrofe. Ați vorbit de eh, problemele legate de locuințe. Am avut un echipament foarte bun pentru Centrul Național de Imagistică Geospațială pentru a pregăti planificarea și geocartografierea. Am eh, discutat cu personalul eh, de resort, însă după cutremur nu a mai rămas nimic, nici măcar birourile, nici uh, instrumentele și nici personalul care fusese format pentru a face planificarea respectivă. UN Habitat a venit cu noi principii, a venit cu experiență din alte state cu risc seismic. Sigur că reconstrucția trebuie să respecte și tradiția Port-au-Prince și noi căutăm uh, moduri de a găsi soluții. Nu există un plan global, dar am discutat cu omologii noștri din Franța despre cum să dezvoltăm această planificare urbană, pentru că nimic nu este ușor. Nu știu cât timp pot să mai vorbesc, pentru că, de fapt, sunt, e vorba aici de foarte multe fonduri. Ca să închei, am fost acolo și suntem acolo ca să rămânem. Nu e ușor. E ușor însă să fim criticați. Problema noastră este că Haiti nu mai apare la televizor și deci oamenii tind să-l dea uitării până la următoarea catastrofă. Noi suntem acolo și trebuie să colaborăm cu guvernul. Altfel, după cum ați spus și dumneavoastră, nu vom putea să garantăm o mai bună pregătire a acestei țări față de dezastre. Dar știm că vom reuși. Am reușit și în San Salvador. I-am ajutat pe cei de acolo să se pregătească mai bine pentru dezastre. Și știu că vom putea să o facem și în Haiti. Încă două lucruri aș vrea să spun și după aceea îmi voi încheia intervenția. În primul rând, ați cerut să ne revizuiți proiectele. La una din uh, deplasările noastre am constatat că un container cu arhive s-a pierdut și după aceea a reapărut. Ar fi foarte greu pentru noi să vedem ce s-a întâmplat acum 15 ani. E foarte greu să găsești lucruri care n-au fost distruse. Pentru raportarea financiară avem reguli diferite, avem o descărcare după 5 ani, avem anumite documente care trebuie păstrate. E o sarcină foarte dificilă, nu știu dacă ne o putem asuma și nu știu în ce măsură putem să oferim rezultate credibile, date fiind prioritățile din această țară. Un alt aspect pe care doresc să-l menționez. Când am început uh, să lucrez uh, aici, am văzut cum a procedat ECO. Am văzut că cei doi comisari ai noștri au dorit să colaboreze. Domnul comisar Piebalgs a spus, bun, haideți să încercăm această colaborare între comisari, să legăm ECO de uh, Direcția Generală pentru Dezvoltare și să facem acest lucru în Haiti. Dacă vorbiți cu cei de pe teren, vă veți da seama că am reușit aici ceva ce nu mai reușiserăm în nicio altă țară. Limitele uh, sunt limite legate de ce putem face în țară și legate și de instrumentele noastre. M-aș bucura dacă am mai avea o șansă să parcurgem recomandările, pentru că, după cum ați spus, lucrăm cu persoane foarte devotate și cred că fiecare cuvânt din raport ajunge până în inimile tuturor celor din această țară. Thank you very much, Mrs. Butkevitiene. Mulțumesc foarte mult, doamna Butkevitiene, pentru acest raport. Este foarte interesant și a arătat clar că sarcina pe care trebuie să o îndepliniți acolo este una foarte dificilă. În final, îi voi acorda încă o dată cuvântul șefei delegației noastre în Haiti, doamna Gresle. Mulțumesc pentru această intervenție care a fost un fel de exemplu pentru ceea ce am trăit și noi acolo. Este poate exagerat uh, să spunem că dacă nu mai uh, acordăm acum fonduri, totul se duce de râpă. Este însă, descrie totuși uh, situația dificilă de la fața locului. Noi nu vrem să criticăm ceea ce s-a făcut până acum, ci încercăm să insuflăm poate un nou avânt și să descriem poate niște acțiuni care ar trebui demarate în viitor, de care ar trebui să se țină cont. Pentru că am constatat că în pofida bunei voințe, care depinde de diferiții actori, inclusiv de guvern și aici avem oarecum pârghia de a face presiuni pentru a atinge rezultate mai bune. De aceea nu cred că cele spuse aici, respectiv această personalizare a criticii, nu merge oarecum prea departe. Vreau să subliniez încă o dată faptul că noi cu toții suntem recunoscători pentru ceea ce s-a făcut acolo în acest context foarte dificil și vrem să subliniem că pe viitor ne așteaptă niște provocări, asta și datorită învățămintelor trase în uh, trecut și că aceste provocări poate ar trebui abordate puțin diferit decât în trecut și ar trebui să aruncăm privirea în viitor și nu în trecut. Noi ne-am întâlnit cu comisarul Pibalx la o zi după întoarcerea noastră, până acum persoana de contact fusese doamna Gheorgheva și în orice caz, comisia poate fi sigură că vom uh, avea în continuare în vedere această temă, chiar dacă poate opinia publică nu mai este concentrată asupra Haitiului. Însă, încă o dată, aș dori să mulțumesc uh, Comisiei. Mulțumesc. Acest lucru arată că este necesar uh, ca Comisia de Control Bugetar să adopte o poziție și în astfel de domenii. Nu este niciun fel uh, o părere nefavorabilă. Din potrivă, apreciem uh, ceea ce a făcut Comisia și Uniunea Europeană acolo la fața locului, însă Credem că în interesul contribuabilului este important să avem astfel de misiuni, să le explicăm și oamenilor de acolo că noi purtăm răspunderea pentru modul în care se cheltuiesc banii așa cum a prezentat și Comisia în punctul său informativ. Acestea fiind spuse, putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la un punct major de pe ordinea noastră de zi și anume voturile din această după-amiază. care ne vor preocupa ceva timp. Vom vota însă electronic am vrut să vă reamintesc acest lucru. Însă, pentru început, vă propun un test pentru a vedea dacă funcționează bine instalația. S-a deschis votul, așadar. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se pare că funcționează. Okay. 24 members we have here at the moment. Mm -hmm. Okay. Ja, wir starten mit Începem atunci cu descărcarea de gestiune pentru bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea 3. Raportorul dorește să intervine. Christopher Fielner. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Cred că e momentul potrivit ca, înainte de toate, având în vedere că a fost o muncă foarte uh, aprofundată pentru foarte multă lume, e bine, e momentul potrivit să mulțumesc tuturor celor care au participat și raportorilor din umbră. Cu toții ne-am distrat bine și cu toți am vrut să ajungem la acest rezultat. Și doresc să profit de ocazie și pentru a lui mulțum, ai mulțumit lui uh, Christoph Benton, asistentul meu, pentru că fără ajutorul său și fără competențele sale n-aș fi reușit niciodată. Deci, evident că într-un astfel de exercițiu unii au de câștigat, alții au de pierdut, însă am senzația că avem totuși aici un raport foarte bun. Și cred că uh, chiar înainte de a vota, rezultatul, știu încă de pe acum că rezultatul va fi unul bun. Și aș vrea să mă mai refer la ceva, un lucru pe care l-am discutat deja, și anume abordarea. Ce vom face dacă vom aproba, da sau nu, această descărcare? Uh, noi am adresat foarte multe solicitări comisiei și am cerut comisiei spunându-i că dacă este dispusă să facă eforturile cerute de noi, atunci și noi vom fi dispuși să acordăm descărcarea. Și am primit răspunsul din partea domnului Șemeta, care a răspuns foarte bine la înălțime față de uh, solicitările noastre. Și aș vrea să subliniez două aspecte pe care mi se pare mie că trebuie să le subliniez înainte de vot. Primul, un aspect pe care l-am discutat foarte mult și anume gestiunea partajată uh, a răspunderilor și acest lucru ar putea însemna uneori că nu avem, nu are nimeni niciun fel de răspundere și de multe ori comisia aruncă vina pe statele membre și statele membre spun a, nu, nu, noi nu ne ocupăm de asta pentru că de fapt e munca comisiei, e descărcarea comisiei. Noi știm că la un moment dat comisia trebuie să sancționeze statele membre, deci trebuie să folosească această posibilitate și avem speranța ca pentru următorul cadru, pentru fondurile regionale, pentru agricultură, Comisia va trebui să, dea, să aibă rezultate în acest sens. Și de altfel au și afirmat că vor să facă acest lucru în scrisoarea pe care am primit-o și semnată, deci, semnată de domnul Șemeta. Nu uitați că noi suntem colegiuitori, deci noi ne asumăm partea noastră de muncă, cea care ne revine nouă. Și atragem atenția asupra următorului cadru legislativ, în așa fel încât să avem garanții asupra modului în care se vor desfășura lucrurile și că ce s-a întâmplat până acum nu se va mai întâmpla și pe viitor. Pentru că e vorba de aceleași țări care păcătuiesc în fiecare an. Și în ceea ce privește instrumentele financiare, aș vrea să mă refer la un aspect. Cred că putem spune că ce s-a întâmplat în 2010 n-a fost chiar ok referitor la instrumentele acestea financiare, lipsa de informare, lipsa de cunoștințe pe care le-a avut Comisia. N-a fost deloc o situație ok. De aceea sunt foarte încântat să văd că din partea Comisiei există această dorință de a fi la înălțimea așteptărilor noastre în materie de control, de anchetă și de supraveghere. Ei ne-au promis că ne vor furniza mai multe informații în ceea ce privește instrumentele de inginerie financiară, pentru că vom arunca o privire uh, asupra acestor instrumente pe viitor și vom fi atenți la ele și vom fi atenți și la modul în care Comisia va răspunde la așteptările noastre. Cred că, plecând de la aceste considerente, putem spune că în momentul de față putem acorda această descărcare. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului. Trecem acum la vot. Și permiteți-mi să spun uh, preliminar că raportorul a înaintat uh, două cerințe alternative, fie amânarea, fie acordarea descărcării de gestiune, pe care a și motivat-o. A dat de înțeles că i s-ar părea justificată o acordare a descărcării. Este vorba însă acum de procedura de vot și dacă uh, votăm uh, cu majoritate solicitarea, prima solicitare, atunci votul se amână. Alternativ, uh, se trece la descărcarea de gestiune sau se acordă descărcarea de gestiune. Aceasta este evaluarea juridică pe care o dau eu. Vă întreb însă dacă sunteți de acord cu această procedură, pentru că din punct de vedere al procedurii o amânare este mai complicată și o neacordare a descărcării ar intra în vigoare abia cu uh, abia din toamnă. Dacă nu aveți întrebări în acest sens, v-aș propune să trecem la vot și <clears throat> votăm uh, amendamentele 1 și 2 care sunt uh, identice, votul e deschis. S-a închis votul. Amendamentul este respins. Practic se respinge amânarea și se recomandă în mod concludent descărcarea de gestiune a Comisiei. Astfel, decizia a fost modificată prin acest amendament. Cine poate fi de acord cu întreaga rezoluție, vă rog să ridice mâna. Cine poate fi de acord cu uh, întreaga rezoluție, votăm electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. Um, vote is closed. It's... S-a închis votul și rezoluția a fost adoptată. Punctul 2. Propunere de decizie cu privire la descărcare de gestiune pentru educație, audiovizual și cultură. Mai întâi, amendamentele 5 și 6. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Ok. Is, uh, damit uh... Der Änderungsantrag zu Astfel se respinge amendamentul de amânare și se adoptă amendamentele 7 și 8. Mai avem de votat uh, considerentul 8, amendamentul 9. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 9. Trecem acum la votul final. La acest punct, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Punctul 3. Amendamentele 10 și 11 privitoare la mână. Recunoașteți deja procedura, să deschizi votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se resping aceste amendamente. Prin urmare, se acordă descărcarea de gestiune. Trebuie să mai votăm amendamentul 14. S-a deschis votul. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 19 în favoare. Acum votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Bun. Trecem acum la punctul 4. Amendamentele 15 și 16 pentru amânare. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se resping. Așadar, se acordă descărcarea. Trebuie să mai votăm amendul 19. S-a deschis votul. Vot electronic la 19. S-a închis votul. Se adoptă și acum votăm întreaga propunere de decizie, așa cum a fost amendată. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Numărul 5. Descărcarea de gestiune a Agenției Executive pentru Consiliul Cercetării. S-a deschis uh, votul la 20 21. A votat toată lumea. Se resping, așadar, se consideră adoptat acordarea de gestiune. Mai trebuie să votăm amendamentul 24, vot electronic la 24. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Bun întreaga decizie, vot final, vot electronic, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendments 25-26 identice. Amendamentele 25 și 26 identice, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Deci, în principiu, descărcarea poate fi acordată. Ne întoarcem la 29, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și votăm acum sur Votăm acum întreaga decizie, astfel modificată, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se adoptă. Bun, trecem acum la următorul vot, propunerea de descărcare pentru rețea de transporturi transeuropean. S-a deschis votul, amendamentul 30 și 31. Așa cum s-a închis votul, se respinge. Și acum vom vota amendamentul 34, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Și acum votăm propunerea de decizie astfel modificată. Vot electronic s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și acum propunerea pentru o decizie um, referitoare la închiderea conturilor. 35. Amânarea închiderii conturilor. S-a deschis votul în mod electronic. Deci, amendamentul 35. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Acum, 36 și 37 sunt identice. A, deci ajungem la 38. Aceeași procedură ca și înainte. Vot electronic. S-a deschis votul. 38. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și deci acum votăm propunerea de decizie astfel modificată. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum moțiunea de rezoluție. Considerentul O, amendamentul 211, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Și acum votăm prin ridicarea mâinii alineatul 2, amendamentul 39, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendment 40, who is in favor? Amendamentul 40, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 până la 46 le votăm în bloc. Dacă sunteți de acord să le votăm în bloc. Deci 43 până la 46, nu? Așa apare aici. Bun, atunci 43 până la 45. Votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48. Pentru. Împotrivă abțineri, să adoptăm. 49 pentru, împotriva, abțineri, să respinge. 50 pentru, împotriva, abțineri, să adoptăm. 51 pentru, împotriva, abțineri, nu este foarte clar, așa că vă rog să verificăm. 51, s-a deschis votul. Vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. Îmi pare rău, n-am reușit să văd la timp. Bun, amendamentele de compromis. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 52. Devine caduc. 53. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost foarte clar, așa că repetăm. 54. Cine este pentru? Acum e clar. Împotrivă? Se adoptă. 55. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 56. Pentru? Am mai iertați, un vot în bloc, 56 până la 59, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot separat cerut de, pe părți, cerut de către raportor. 60, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Dar putem verifica dacă doriți. Cea de-a treia parte. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul 61. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 62. Până la 64. Vot în bloc sunteți de acord? Nu? Votăm separat? Atunci, bun. 62. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Vom verifica 62. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 63. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 64. Pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66. Vot electronic. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi pare rău. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 67 e caduc, 68 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica, 68. S-a deschis votul. A votat toată lumea? A votat toată lumea? S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă. 69 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74 e retras? Nu, este acoperit. Bun. 75. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Încă o dată. Da, e foarte clar, dar haideți să mai facem o dată acest vot. 75 pentru. Abțineri? Împotrivă? Se adoptă. Bun. Bun. 76 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Pentru. Împotriva. Abțineri. Să adoptă. 78. Pentru. Împotriva. Abțineri. Să adoptă. 79. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Habar n-am. Așa că verificăm. Verificăm 80. S-a deschis votul. Votăm 80. S-a închis votul. Se adoptă. 81. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 82. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este foarte clar. 82. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu a fost clar, deci se respinge. 83 și 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 89. Amendament oral din partea doamnei Gresle. Să opune cineva, nu putem vota. Cine este pentru? astfel modificată. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 90. Vot pe părți. Prima parte. Amendament oral din partea doamnei Monica Luisa Macovei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Cea de-a doua parte la amendamentul 90, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cea de-a treia parte, amendament oral din partea domnului Marian Jean Marinescu, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 pentru, împotrivă. Vă rog frumos să participați la vot. Repetăm votul. 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, verificăm, îmi pare rău, vot electronic la 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da. Se respinge. 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Pentru. A, îmi pare rău, spune domnul președinte și mulțumește secretariatului. Iată că e mai simplu acum. 102. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 103. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot în bloc, dacă sunteți de acord, de la 105 până la 109. Nu sunteți de acord. Bun, atunci votăm separat. 105 mai întâi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Se respinge. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Verificăm 106. S-a deschis votul. La 106 vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă, mă, clar, îmi pare rău. Bun, 107. Cine este pentru? 107 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Așa că vom verifica. 107. S-a deschis votul. S-a deschis votul la 107, a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge, dar vom verifica 109. Vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Acum 115. Să vă mulțumesc and then we saw that in all the other cases for everything. Nobody, nobody complained. It was. Uh... Dar nu s-a plâns nimeni. Rezultatul a fost destul de clar. Deci, noastră credeți că era adoptat? Mm. Intervenție fără microfon din sală. Majority wants to repeat it. Dacă majoritatea dorește să repetăm votul, da, în principiu trebuie să, dacă aveți ceva de obiectat, trebuie să obiectați imediat. Nu știu care a fost rezultatul. Din punctul meu de vedere, a fost respins, era clar. Dar trebuia să vă plângeți atunci. Dar dacă chiar avem o problemă, putem verifica, așa că vă rog, vot electronic la 105. Vot electronic s-a deschis votul la 105. Da, știu, spune domnul președinte. Intervenție fără microfon din sală. I know. Da, știu. I know. Da, știu. Ok. Vote is closed. S-a închis votul. Se adaptă. Am senzația că cineva n-a... Sunt de fapt destul de sigur că cineva n-a votat. Pentru că era clar. Da. I can, I can only ask you if you think it's uh, not clear. Dacă vi se pare că nu este clar ceva, vă rog să semnalați, să semnalați, da? Yep. Please. Please. Da, vă rog. Bun. 115. is in favor? 115. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Cred că a fost respins. So let's check 100. Așa că verificăm 115. Vot electronic. S-a închis votul. Domnul președinte zice că e luat. Deci dacă e 14 la 12, e greu să-ți dai seama. Așa că, așa că mai bine haideți să verificăm electronic. Am verificat foarte clar. Acum 116. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 117. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem verifica 117. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. Bun. 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 120. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 121. E caduc. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 122 caduc, 123 caduc, 100 Ajungem la pagina 22, 131 la pagina 21. Cine este pentru? Deci 131, repet, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134, pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 136 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 137 până la 143 vot în bloc, dacă sunteți de acord. Bun, cine este pentru? 137 până la 143, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 100? No, it falls. Se respinge. Nu, următoarele sunt caduce. 146 pentru, împotriva abțineri se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 147, să deschis votul. Everybody voted? Toată lumea a votat? Sau nu a votat încă? Dar închidem votul acum. Se respinge. O sută patruzeci și opt pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 148. Se adoptă 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 158 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 159 vot electronic s-a deschis. Se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164 e caduc, 165 nu e caduc. A, pentru că se adoptă, atunci votăm 164 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 172. Nu, 171 s-a adoptat. Clar. 172. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 173. Pentru. 173. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, 178. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptat. Se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. E posibil vot în bloc la 180 până la 182 dacă sunteți de acord, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 183 s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se respinge. O patru pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 185. S-a deschis votul. Everybody voted? Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se adoptă. E posibil uh, vot în bloc de la 186 la 189, dacă sunteți de acord. Votăm în bloc de la 186 la 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la avizele comisiilor. DV e posibil vot în bloc de la 1 la 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emplă, e posibil să votăm în bloc de la 1 la 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO vot în bloc de la 1 la 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran de la 1 la 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe de la 1 la 13. Pentru, împotrivă, de 1, 2, 3, mă scuzați, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Cult de la 1 la 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Envy de la 1 la 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Vot în bloc de la 2 la 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 e caduc, 7 de la, 7 la 9, vot în bloc, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 10, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm AFET 10, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Este clar respins. Regii, e posibil vot în bloc de la 1 la 3 pentru, împotrivă, împotrivă, vă rog, abțineri, se adoptă. 4 e caduc, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii de la 6 la 9 vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FAM vot în bloc de la 1 la 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. INTA vot în bloc de la 1 la 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Peș de la 1 la 10. Vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Votăm acum considerentele și referirile. 194 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dan a fost foarte clar, 198 pentru, împotri, pentru. Votăm electronic, vă rog frumos, votăm electronic. S-a deschis votul. 198. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă, mă scuzați. 199 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. 199, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ar fi posibil vot în bloc de la 200 la 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 206 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, 206 s-a deschis votul.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 abțineri, se adoptă. 213 se adoptă, 214 cine este pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm propunerea de rezoluție astfel modificată. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 25 la 2. Felicitări raportorului. Felicitări. Facem acum o pauză să ne tragem respirația. Now, number five. Și acum numărul 5. Trecem direct la vot. Am putea propune un vot în bloc de la 1 la 6 dacă sunteți de acord. Vot în bloc dacă sunteți de acord. Este punctul 5 de pe ordinea de zi. Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene în contextul descărcării de gestiune a Comisiei. Vot în bloc de la 1 la 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot electronic. Votăm propunerea de rezoluție în întregime astfel modificată. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Yes. Yep. We continue. Continuăm acum cu descărcarea de gestiune pentru fondul, fondurile europene de dezvoltare. Raportor este domnul Martin Ehrenhauser. Dacă dorește să intervină, nu o face. Trecem atunci direct la vot. Mențiunea 7, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot pe marginea propunerii de decizie. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Apoi, la 2, propunere de decizie pentru închiderea conturilor. Vot electronic. S-a deschis votul. Nu a votat încă toată lumea. Acum s-a închis votul. Se adoptă. Numărul 3, moțiunea de rezoluție, amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Pentru? Împotrivă? Nu e clar. Votăm electronic. La 17 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, haideți să verificăm electronic. 21 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 2 este adoptat. Sau doriți să verificăm? 23 acum pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru. Împotrivă, abțineri. Nu e clar, verificăm electronic. 24, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 devine caduc. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Votăm electronic. 40. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 cu amendament oral din partea colegei Macovei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm electronic. 45. Verificăm electronic. 45. A votat toată lumea.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 posibil amendament de compromis. Așadar, posibil amendament de compromis pentru cele patru amendamente este în pregătire și a fost uh, transmis colegilor, raportorul. Amendamentele 63, 64, 65 uh, au uh, fost introduse ca amendamente de compromis. Deci sunt incluse, întreabă președintele. Da? Și amendamentul oral l-a primit toată lumea? Bun, atunci uh, Votăm amendamentul oral care include cele patru amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Vă rog să ridicați mâna clar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 67 pentru. 66.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 Verificăm 71, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. E clar respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74. S-a deschis votul. Vot electronic la 74. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 75. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Dorește raportorul să intervine. Vreau să observ că aici este vorba de uh, o mică corectură tehnică. În loc de 12% e vorba de 14%. Mulțumesc cu corecția aferentă. Încă o dată, cine este pentru 77, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. La 80, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Un vot uh, prea mult la PPE. E bine acum. S-a închis votul. S-a respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Vot electronic la 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 84. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul electronic. Se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 85, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. E caduc. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 11. S-a deschis votul la 11. A votat toată lumea. S-a închis votul. 12 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Putem vota în bloc 15 până la 8 dacă doriți. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm avizul DV, DV1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, DV2. Restul, îi putem, restul le putem vota în bloc. 1 a fost respins, dacă doriți putem vota 1 la DV1. Vot, vot electronic deschis, s-a închis acum votul. Înseamnă că colegii nu participau pare rău. Se adoptă. Restul le putem vota în bloc, DV2 până la DV10. Cine este pentru? DV2 până la DV9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum DV10 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. DV10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. DV11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm moțiunea de rezoluție, așa cum a fost modificată. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Ja, wir kommen jetzt äh, zum Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Parla. Privitor la Parlament. Aici, uh, domnul raportor Liberatski dorește să ia cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am dorit să intervin pentru că doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru o cooperare excelentă și armonioasă. Aș dori să mulțumesc tuturor direcțiilor generale și secretariatului general. Cu toții au fost disponibili în orice moment de timp pentru a furniza informații sau pentru a discuta cu mine. Aș dori în special să le mulțumesc uh, doamnei Curhart și uh, colegului Dânsei, a căror uh, contribuție a fost deosebit de importantă. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc! Mulțumim raportorului și trecem acum la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 nu poate fi votat pentru că nu este admisibil din punct de vedere juridic. Trecem acum la votul final, vot electronic, pe marginea întregii propuneri de decizie. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, închei votul. Bun. Continui acum în engleză. Putem vota 4 până la 8 în bloc, dacă sunteți de acord. 4 până la 7, așadar. Ba nu, totuși voturi separate. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Votăm electronic 4 până la 7. Nu, doar 4 se corectează președintele. Votăm electronic la 4. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se rest... Ok. Amendment 5. Who is in favor? Against? Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 10 Verificăm la 9. Bun, verificăm 9. S-a deschis votul pentru 9. A votat toată lumea. S-a închis votul. Îmi pare rău. Deci se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13 și 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Treisprezece și 16. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 17. Pentru. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 18. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 20. Prima parte putem, este inadmisibilă, dar putem vota a doua parte. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20. Ganze da. Amendment Întregul amendament 20 uh, este despre ITER. Practic n-are ce căuta aici. Am ajuns la concluzia că e vorba doar de ultima parte a acestui amendament care nu e admisibil și face parte de altundeva. This part is inadmissible, mm-hmm. as indicated. Ok, wir kommen äh, zum Ergebnis, dass nur... Bun, am ajuns uh, la concluzia că doar uh, ultima jumătate de propoziție uh, nu este admisibilă aici, de aceea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 S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar verificăm electronic la 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, Repet, cine este pentru amendamentul 33? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic la 33 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Îmi cer scuze, spune președintele. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Acum avem un vot separat din partea PPE. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. 36, 38, 37, 39 devin caduce și continuăm cu 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Votăm electronic. La 40 s-a deschis votul. S-a închis votul. Situație foarte clară. Se adoptă. 41. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă, dar nu sunt foarte sigur. Verificăm electronic. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Situație clară și aici. 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 43. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 44. Cu amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Cu amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, dar verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cu un vot. Trecem acum la 29 cu amendament oral. Cine este pentru alineatul 29, astfel modificat, potriva abțineri se adoptă. 46, 47, 48, 49 devin caduce. Continuăm cu 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Clar respins. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, dar verificăm electronic 56. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Închid votul. Se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Verificăm electronic 57. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se adoptă la limită, dar se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 60 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, votăm electronic. Verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70. Vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, Abțineri. Nu e clar. Verificăm electronic prima parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar haideți să verificăm. 71. S-a deschis votul. La 71. S-a închis votul. Se adoptă. 72. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. La 74 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 Cine este pentru? 77 împotrivă. Abține se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 78. S-a închis votul. Se adoptă. 79 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 86 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm electronic la 86, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă clar. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 88. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 89 pentru, împotrivă, Abține. Se adoptă. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 și 90 devin caduce. 94. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, nu e clar, verificăm. 95, verificăm electronic. A votat toată lumea. La 95 s-a închis votul se adoptă clar. 97 pentru, împotrivă, Văd pe părți la 97, prima parte. Notează că în în 2010, din banii contribuabilului, o delegație s-a deplasat pentru a promova acest uh, premiu. Dacă există obiecții, va trebui să votăm întregul amendament. Așadar, votăm întregul amendament 97. Doamna Gresle dorește. Da, se pare că există un raport cu privire la această deplasare și e ceva greșit. Pentru a face publicitate la acest premiu și e greșit să vii în Parlament și să uh, dai de seama cu privire la această deplasare. De aceea doresc uh, vot pe părți pentru ultima parte, ultima jumătate de propoziție. Problema este că nu e clar, sau? Uh, domnul Gaier. Pe german a fost mai clar. Noi suntem împotriva amândurora, așa că din partea noastră putem uh, vota pe părți. Așadar, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Prima parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Egalitate de voturi, deci se respinge și nu se mai votează partea a doua. Bun, trecem atunci la 98. Cine este pentru 98? împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. 99, vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 102, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. 103. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic 103. S-a deschis votul la 103. S-a închis votul. Se adoptă. 104 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se respinge. 105. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106. Pentru, împotrivă, se adoptă. 107. Pentru 107, împotrivă, abțineri, verificăm electronic 107. S-a închis verificarea electronică. Se adoptă. 108. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 109. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 112 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 113 pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. 113. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 114 vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. 115 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. 115. Verificăm electronic. S-a închis verificarea. Se adoptă clar. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm 117 uh, V-aș ruga însă să participați atunci când votăm prin ridicarea mâinii. 117 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 124. Pentru. Împotrivă abțineri, nu e clar. 124, verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Osta 125. Pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Verificăm electronic, 125, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul la 125. Se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri. Pe la limită, de aceea verificăm electronic, s-a deschis votul la 126. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 127 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic la 131, s-a deschis votul, s-a închis votul se adoptă 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar putem verifica electronic 135 a votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Asta 36 acum. Pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 138. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139, vot pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, se respinge și partea a doua. 140, nu este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. La 141. S-a închis votul. Se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, cred că a fost adoptat, dar verificăm electronic. S-a deschis votul la 142. S-a închis votul. Se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul devine caduc și urmează 147. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148. Pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Verificăm electronic la 148. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. 149, verificăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. Te pune întrebarea cine e mai obosit. Dacă nu reușesc să participe toți la vot. O 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Verificăm electronic la 154. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Da. Situație strânsă. Se respinge situația egalității de voturi. Amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 vot pe părți, cine este pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 Amendament oral din partea PPE. Cine este pentru această modificare? Împotrivă, abțineri se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 160 vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă Abțineri. Împotrivă. Abțineri. Verifică mai bine. Prima parte, vot electronic. Prima parte de la 160. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Verificăm și partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Așa cum vă spusesem, 161 pentru, împotrivă, abțineri. Nu mi-e foarte clar. 161, verificăm electronic. S-a deschis votul. Poate, probabil că situația e mai clară decât am reușit eu să o văd. Se respinge, da. 162. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 163. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 164. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 164. S-a deschis votul. Se adoptă. 164. 65. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm electronic la 166, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, moțiunea de rezoluție așa cum a fost modificată, vot electronic, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu o majoritate largă. Tac! Mai aveți energie rămasă? Îl felicit pe raportor. Și trecem la următorul punct, finalul. Am încheiat votarea electronică. Atunci aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru acest vot disciplinat și ne revedem mâine dacă nu mai aveți și altceva. Atunci întrerup ședința până mâine dimineață la ora 9. Vă mulțumesc foarte mult!